et à tous. Dragi colegi, bună dimineața! Le mulțumesc celor care ni s-au alăturat. Ne cerem scuze pentru întârzierea aceasta care a fost uh, provocată de lucrările la calea ferată din jurul Bruxelului. Vă propun așadar să începem lucrările de îndată să începem cu punctul 1 de pe ordinea de zi. Aș vrea mai întâi să vă reamintesc care este regimul lingvistic al subcomisiei noastre. Iată care sunt limbile care nu aveți traducere, bulgară, cehă, croată, daneză, neerlandeză, finlandeză, irlandeză, letonă, malteză, portugheză, slovacă, slovenă și suedeză. Deci acestea sunt limbile în care aveți interpretare. Și dacă nu aveți observații de la séance d'aujourd'hui, Merci. Uh, observații particulare, atunci uh, considerăm adoptată ordinea de zi. În anunțurile președinției, pe 21 noiembrie, între 12 și jumătate și 13, va avea loc o ședință extraordinară a prezentei comisii, cu prezența domnului Jean-Pierre Lacroix, subsecretar general al Națiunilor Unite pentru operațiunile de menținere a păcii, o ședință extraordinară a subcomisiei noastre care va avea loc împreună cu comisiile AFET și DROI, deci joi 21 noiembrie la între 12 și jumătate și uh, 13. Cât privește ședințele, uh, ședința coordonatorilor și deciziile care au fost luate așadar în 25 septembrie, potrivit regulilor de procedură, aceste concluzii au fost uh, încărcate pe pagina de internet a subcomisiei noastre, ca și alte documente ale acestei comisii, și se află în uh, anexă și procesul verbal al ședinței din 25-26 septembrie. Și apropo de procesele verbale ale reuniunii din 25 uh, și 26 septembrie, respectiv 8 octombrie, aceste procese verbale v-au fost distribuite și dacă nu sunt uh, observații particulare, vă propun să le adoptăm. Vă mulțumesc și trecem la audierea privitoare la dimensiunea de securitate și apărare a spațiului și avem un schimb de opinii cu invitații noștri din această dimineață, cărora le mulțumesc încă o dată. Olivier Zaje, care este directorul Institutului de Studii privind strategia și apărarea, responsabil pedagogic și conducător de lucrări în Institutul pentru Apărare din Facultatea de Drept a Universității Jean Moulin din Lyon 3, Pascal Cludel, care este ofițer pentru operațiuni al Agenției Europene GSA, doamna dr. Karin Kles, care este trimis special al Uniunii Europene pentru probleme de spațiu, și doamna Simone Di Pipo, de la UNOOSE, director așadar la Națiunile Unite, în probleme de spațiu. Așadar, dragi colegi, mai întâi de toate, în numele subcomisiei noastre aș dori să le mulțumesc vorbitorilor noștri pentru că au avut bunătatea să ni se alăture în această dimineață și aș dori să începem în această dimineață acest uh, ciclu privind spațiul, cum i-aș spune, în, în măsura în care contextul în domeniul spațiului s-a modificat radical. Sunt din ce în ce mai mulți actori prezenți în domeniul spațiului, sunt actori de stat, sectorul acesta evoluează cu o viteză și o amploare spectaculoase, dependența economiilor, societăților și infrastructurilor și serviciilor noastre publice, precum și a sistemelor noastre politice și operațiunilor noastre militare, de comunicațiile prin satelit, face ca spațiul să fie o miză strategică de primă importanță pentru societățile noastre dezvoltate. Ele depind de spațiu, depind de toate aceste elemente și în absența lor riscă să devină vulnerabile. Așadar, să ținem cont de spațiu de plină preocupările noastre în materie de apărare și uh, securitate, pentru că acest lucru a devenit o necesitate. S-a instituit un comandament al spațiului, Franța a inaugurat un comandament al aerului, al spațiului aerian și uh, al uh, spațiului extraterestru, care se ocupă, printre altele, și de poziționarea în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană nu este pe care să se angajeze într-un război al stelelor în niciun caz, dar nu trebuie să rămânem în urmă în ce privește monitorizarea spațiului și protecția sistemului nostru de sateliți. Locul Europei în noua cursă a spațiului nu este sigur și dacă nu ne grăbim, nu vom reuși să ajungem din urmă pe ceilalți. Este important ca comis, că Comisia așa a uh, manifestat interesul de a crea o direcție generală pentru a crea, deci de a crea o direcție generală care se va ocupa de spațiu și să aibă în vedere și în bugetul viitor o finanțare adecvată a politicii de spațiu a Uniunii Europene. Însă, dincolo de amenințările în creștere, apar în spațiu și mize în creștere sunt uh, deșeuri spațiale, o problemă tratată de multă vreme și care a căpătat o amploare deosebită. De asemenea, putem vorbi de amenințările cibernetice, dar și de comportamentele răuvoitoare a sateliților uh, inamici și față de sateliții noștri. O politică de apărare spațială europeană ne pare așadar a se impune. Așadar, aș dori acum să îi dau cuvântul domnului Olivier Zajec. Reamintesc că sunteți director la Institutul de Studiu uh, de, strategi, de, studii, de, de studierea strategiilor și apărării. De asemenea, sunteți conducător de master uh, la uh, Universitatea Lyon 3. Uh, vă ocupați de studii de război și uh, de uh, la, și sunteți de asemenea la Centrul de Înalte Studii Militare și de Apărare. Ne veți prezenta o imagine a problemelor geopolitice cu care se confruntă Uniunea Europeană în fața arsenalizării spațiului și în fața practicilor pe care le au uneori țările noastre partenere. Pentru timp de 10 minute vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnelor și domnilor eurodeputați. Aș dori mai întâi să mulțumesc Comisiei, Subcomisiei pentru Apărare, pentru că m-a invitat să vorbesc în fața dumneavoastră pe o temă atât de importantă pentru Europa în această dimineață. E o onoare pentru mine. Subiectul este extrem de vast, iar al aborda în doar 10 minute, doamnă președinte, mă obligă să fac o sinteză extremă. Îmi cer scuze în acest sens uh, și îmi cer scuze și față de interpreți pentru debitul foarte rapid pe care probabil că voi avea. Uh, semnalele ne arată că cursa uh, strategică în spațiul extraatmosferic este rezervată, nu mai este rezervată astăzi numai statelor cele mai avansate tehnologic. Este o evoluție uh, frapantă pentru că această cursă, această uh, alergare în această direcție nu se limitează doar la sectorul spațial. E vorba de investiții spațiale, dar orice uh, progres în acest domeniu are și o dimensiune militară, directă sau indirectă, iar obiectivul acesta, trebuie să punem accentul pe el, trebuie să fie recunoscut de statele vizate. Potrivit unei expresii consacrate, spațiul pare așadar la prima vedere să fie din ce în ce mai democratizat. Se vorbește de spațiu democratizat. Problema însă este că nu se democratizează numai la nivel tehnologic, nu se democratizează doar din punctul de vedere al progreselor folositoare pentru viața noastră de zi cu zi, ci se democratizează și în plan militar și strategic. În plan militar, că e vorba de o, a, a, un progres ofensiv sau defensiv. În secolul 21 avem un al patrulea mediu strategic, care nu se mai mulțumește să ofere servicii de sprijin față de primele trei medii, aerul, marea și pământul, ci se plasează la același nivel cu acestea acum pentru că a devenit el însuși un teatru posibil de luptă. Și înțelegerea acestei realități este cea care uh, aduce după sine o intensificare generală a ambițiilor spațiale. Asta înseamnă oare că trebuie să considerăm domeniul acesta că domeniul acesta s-ar afla într-adevăr pe calea unei veritabile egalizări strategice, adică să fie deschis în fața unor outsideri, uh, outsideri, outsideri ambițioși, cred că trebuie să nu ne lăsăm amăgiți, să nu uităm că unele caracteristici ale spațiului extrastratosferic conțin următoarele elemente pe care aș vrea să insist. Mai întâi, spațiul extraterestru urmează să cunoască un nou impuls de cunoaștere. Iar consecințele acestuia pentru relațiile internaționale vor fi fără îndoială comparabile cu primul astfel de impuls de cunoaștere din anii 50-60-70. Al doilea element. Acest nou peisaj nu se poate reduce la ceea ce numim în prezent New Space. Cu alte cuvinte, această răsturnare de situație duce la afirmarea unui număr mare de actori, atât publici cât și privați, într-un domeniu strategic din ce în ce mai disputat. Însă acest new space nu înseamnă însă, din acest motiv, o modificare radicală a ierarhiilor de putere tradiționale. Numărul noilor intrați, doamna președinte Loazou tocmai l-a spus, a spus acest lucru, a progresat, a crescut în mod exponențial în ultimul deceniu, însă răsturnarea ierarhiei spațiale internaționale trebuie privită cu prudență, mai ales în domeniul aplicațiilor militare. Aș spune în acest domeniu că multipolaritatea nu este neapărat sinonimă cu o poli-ierarhie reală. Ca atare, în concluzie, îmi permit să uh, Uh, semnalez provocările pentru Uniunea Europeană pe care le pro produce această dublă mișcare de ruptură pe de-o parte și continuitate pe de alta. Ce se poate spune așadar despre inițiativele acestor noi intrați? Activitatea spațială, mai ales în domeniul militar, pare astăzi să fie deosebit de intensă în Asia și mă gândesc acum la Asia în sensul geografic cel mai amplu cu putință. Țările cele mai avansate, India, China, Japonia, sunt uh, urmate și de țări emergente, cum ar fi Corea de Sud, Australia apoi, uh, Emiratele Arabe Unite, Corea de Nord, Pakistan, Singapore, Israel și Iran. În acest grup care crește în fiecare an mai mult, trebuie să se includă într-o poziție separată și țările care au o putere autonomă de a face progrese, Corea de Nord, Iran și Israel. În ciuda eșecului în 2019, la începutul anului, de programul său, uh, aer, a, a programului său aerian, Tel Aviv, care are cu americanii și indienii uh, relații foarte strânse, își dorește foarte mult să progreseze la nivel regional și să nu lase Iranul să uh, eu ia înainte, pentru că Iranul înaintează și el în această cursă a spațiului militar. S-a creat o nouă agenție militară spațială care este uh, supusă unui controlului politic al unui control al unui comitet suprem al spațiului din cadrul Ministerului pentru Transport și Comunicații. În ciuda faptului că în ianuarie-februarie 2019 acest uh, program a fost uh, lăsat deoparte, uh, cercetătorii israelieni afirmă că, în realitate, Iranul își continuă eforturile și este cazul de la lansarea autonomă reușită a, sat- a unui satelit în 2019, urmată de alte patru succese. În ceea ce privește pe Coreenii de Nord, am urmărit cu toții actualitatea, știm cum au evoluat uh, negocierile dintre președinții Trump și Kim Jong-un, Vorbim mai ales de aspectul balistic, dar există o dimensiune spațială foarte activă în eforturile militare ale Coreei de Nord, mai puțin adusă la iveală. În 2011-2012, uh, un prim satelit norcorean a fost pus pe orbită cu succes până la sfârșitul anului 2012 în mod autonom, iar lansarea s-a făcut cu ajutorul rachetei intercontinentale Taipon 2. Corea nu și-a uh, dezvoltat arme antisatelit deocamdată, deși are capacități cinetice directe care permit să facă progrese în acest domeniu în următorul deceniu. Celălalt deceniu, ceilalți outsideri asiatici nu-și doresc neapărat să uh, aibă o autonomie a capacităților de lansare imediat, dar au capacități de nișe din ce în ce mai impresionante, cum ar fi Australia, care nu avea o agenție spațială națională până în anul trecut, în 2018, dar Iată că acum Australia anunță că dorește să-și dubleze angajații uh, din acest sector până în 2030. Programul spațial militar al Coreei de Sud este de asemenea foarte interesant și la a început cu adevărat abia în 2006. În Core Corea de Sud este orientată în mod hotărât spre achiziționarea, dobândirea unei autonomii complete în acest domeniu. Apoi, Singapore, și este ultimul actor pe care îl voi menționa, este unul care se detașează într-un mod surprinzător, impresionant și cred că Uniunea Europeană ar trebui să studieze cu mai multă atenție ce face Singaporele, pentru că Singapore înseamnă vreo 30 de universități și societăți foarte dinamice care dispun de programe spațiale, un program uh, extrem de efervescent din 2013 încoace această, acest oraș-stat își dorește să se poziționeze în nișa microsateliților, profitând de poziția sa favorabilă apropiată de ecuator. Am putea menționa și alți actori din Asia, cum ar fi Emiratele Arabe Unite, care au stabilit în 2020 lansarea unei prime uh, operațiuni uh, orbitale marțiene, dar aceasta pare un pic uh, divorțată de realitate deocamdată. E totuși un semn că această efervescență a sectorului spațial, inclusiv în ce privește capacitățile sale cele mai militare, care vizează apărarea în mod ofensiv sau defensiv, uh, progresează în, gen, în termen general. De asemenea, în America de Sud am putea cita cazul Braziliei, dar uh, voi trece mai departe. Ceea ce este important de văzut, este de înțeles, este că se, face, se fac progrese în domeniul spațial prin intermediul propriilor sateliți ai acestor state, prin intermediul propriilor lansatoare de sateliți și al propriilor programe uh, spațiale de apărare, acestea fiind din ce în ce mai uh, ambițioase. Cu toate acestea, aceste state rămân uh, dependente într-o oarecare măsură și pentru câțiva ani de uh, lansatoarele altor uh, state, cum ar fi americanii, rușii, europenii sau indienii, care sunt greu de ocolit deocamdată. Sigur, New Space poate să pară a fi o alternativă interesantă pentru acești outsideri. Înseamnă acest lucru însă că trebuie să se, îi se uh, opună acestui new space de cunoaștere, de inovare, de progres științific, să îi se opună deci un spațiu al, uh, un new space al uh, militarizării în niciun caz, uh, acești uh, operatori, în majoritate americani, deși privați, întrețin o relație strategică extrem de puternică cu Washingtonul, care poate avea o influență puternică asupra alegerii clientelei sale. Așadar, trebuie să avem în vedere acest new space legându-l de autonomizarea bazelor spațiale tehnologice ale actorilor statali în Asia, în America de Sud, în Africa. Noua geopolitică a spațiului militar care începe să fie refasonată de acești actori emergenți, va depinde în aceeași măsură de democratizarea tehnologică impulsionată de un new space deocamdată foarte occidental și în aceeași măsură de căutarea unei autonomii proprii pentru aceste state. Ele se vor baza pe o cooperare regională, ca și pe oportunitățile de dezvoltare din domeniul privat, însă își vor dori consolidată autonomia de acțiune strategică și suverană. Adevărata ruptură adevăratele salturi cuantice din punctul de vedere al dezvoltării spațiale, care interesează Uniunea Europeană în primul rând, trebuie identificate în uh, rândul actorilor uh, spațial dominanți și ajung astfel la al doilea punct al prezentării mele. Noua configurație spațială a peisajului spațial uh, european este dominat, internațional este dominat de Statele Unite, Japonia, India, China și Uniunea Europeană. Rivalitățile, legăturile, interconexiunile dintre acești actori de prim rang sunt acelea care motivează deplasările noilor piese pe uh, tabla de șah a spațiului, unde democratizarea tehnologiei nu aduce neapărat și o egalizare a puterii. În Asia, din punctul de vedere al actorilor tradiționali, China și Japonia sunt în prezent uh, factorii cei mai importanți ai, uh, printre acești actori spațiali de prim rang și ei își vor, se vor realinia în, în, în urma acestor doi uh, șefi de, de, uh, de uh, Pluton, susținuți așadar de Beijing și de Tokyo. Sunt uh, organizații și programe susținute respectiv de Japonia și de China, care arată că această bipolarizare Uh, poate fi refuzată de unii actori, cum ar fi India. India reprezintă o alternativă de putere și influență din ce în ce mai credibilă la nivel regional și poate că ați observat și ați urmărit în 2019 care au fost progresele înregistrate de India. S-au lansat doi sateliți în luna ianuarie, sateliți de supraveghere, de monitorizare și s-a efectuat un test antisatelit în 27 martie uh, de către New Delhi. E bine, acesta reprezintă un simbol, un simbol foarte puternic al acestui progres și al evoluției acesteia uh, în lume a spațiului militar. Apoi Rusia, care are o moștenire științifică foarte puternică în acest domeniu, pare să fie într-un proces de relansare extrastratosferică cu o uh, abordare mai degrabă ofensivă. Știți că Rusia a folosit uh, aparate de bruiaj GPS în Donbass, elaborează în prezent rachete antisatelit și alte, te- alte tehnologii uh, de vârf. Cum ține seama Uniunea Europeană în prezent de acest progres la nivel general, de progresul acesta internațional, de uh, acest spațiu uh, militar dincolo de orizontul pe care îl deschide New Space, prezentat prea adesea ca fiind o realitate doar, din, doar a spațiului privat, a mediului privat? Uh, Uniunea Europeană își uh, păstrează locul din punctul de vedere al progresului durabil în domeniul spațiu. Am văzut asta odată cu Galileo. Poate conta pe actori industriali puternici și inovatori, însă pare să fie încă ezitantă în a trage toate consecințele de pe urma răsturnării acesteia pe care o reprezintă nu doar mulțirea actorilor secundari cu ambiții strategice, ci și și un lucru mai important acesta, de uh, salturile uh, cuantice ale actorilor tradiționali în materie de spațiu. Ar trebui ca strategia europeană în materie de uh, spațiu să beneficieze de un studiu strategic, strategic mai aprofundat, de o ambiție mai mare, nu numai în ce privește supravegherea și monitorizarea spațiului, ci și capacitatea de apărare activă, chiar de disuasiune spațială. S-ar putea ca Uniunea Europeană, în absența unei astfel de strategii, să se afle într-o situație de dor negativă, un scenariu care, în care Uniunea Europeană s-ar afla în afara grupului de prim rang, India, China, Rusia, Statele Unite, și, pe de altă parte, ar fi ajunsă din urmă de cei mai dinamici actori de al, din al doilea, de al doilea rang Uh, din acest pluton spațial. Deci am rămâne în urma celor de rangul întâi, am aș fi ajuns din urmă de cei din rangul al doilea, e ca un fel de uh, maxilar care s-ar închide peste noi. Deci dacă pierdem într-o zi un posibil război al, în spațiu, asta nu-și dorește nimeni, vom pierde războiul pur și simplu. Este o declarație a șefului de stat major al armatei franceze din octombrie 2018 în care se, se, se sintetizează miza aceasta decisivă pentru Europa este momentul să facem un uh, uh, impuls comun, să dăm un impuls comun, făcând să se concerteze eforturile fiecare națiuni în acest uh, spațiu militar, confirmând în același timp, desigur, voința noastră de a coopera cu toți actorii internaționali pentru a clădi un spațiu colaborativ și strategic. Mulțumesc. Și pacific. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru această sinteză foarte interesantă. Acum aș dori să-i dau cuvântul domnului Pascal Clodel, care este CEO Uh, Chief uh, COO, Chief Operating Officer la GSA, care se ocupă de supravegherea serviciilor europene EGNOS și Galileo, care se ocupă și de asemenea de apărarea intereselor europene în acest domeniu. GSA-ul în curând va avea noi sarcini în uh, virtutea unui nou regulament european privind spațiul. Domnule Clodel, aveți foarte multă expertiză în acest domeniu, 30 de ani de experiență în întreprinderi, care se ocupă de spațiu, precum și uh, în uh, această agenție. Ne puteți spune câteva cuvinte, vă rog, despre programul spațial european, despre agențiile spațiale europene, despre mijloacele pe care le avem la dispoziție pentru a apăra infrastructura noastră spațială. Uh, capacitățile spațiale reprezintă o prioritate foarte importantă pentru noi, pentru că uh, au uh, implicații um, civile, comerciale, militare și așa mai departe. Trebuie să ne apărăm infrastructura în spațiu, mai ales de rezidurile spațiale, după cum se spunea din auri. Vă dau cuvântul pentru maxim 10 minute. Chiar am dorit ca după aceea să putem uh, avea o, o etapă mai interactivă a dezbaterii. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați deputați, stimați colegi, în primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați oferit această oportunitate de a putea promova programele spațiale ale Uniunii Europene și know-how-ul nostru, mai ales în ceea ce privește autonomia strategică în politica de securitate și de apărare. Avem mai multe instrumente care ne pot fi de folos aici pentru supraveghere, pentru geolocalizare și mai departe. În războiul din Golf există un exemplu foarte clar cu sateliții de observare care ne-au permis să luăm um, uh, măsuri diferite de cele ale colegilor noștri americani. După cum știți, poziția Uniunii Europene este unică deoarece și-a dezvoltat sistemul spațial uh, dintr-o abordare civilă și a integrat, bineînțeles, toate interesele guverne- guvernelor aici. Este principiul dualității. Este important să se țină seama așadar de legăturile consolidate care se pot realiza între diversele aspecte ale dezvoltării spațiale. Spațiul, securitatea, apărarea reprezintă oportunități pentru sinergii între diversele programe de observare, de telecomunicare și mai departe. Toate aceste sinergii duc la îmbunătățirea instrumentelor și aplicațiilor, de exemplu, pentru detectarea uh, Uh, și lupta împotriva catastrofelor naturale, supravegherea maritimă, controlul frontierelor și mai departe. După cum a spus și dumneavoastră, la toate acestea trebuie să adăugăm și dezvoltarea domeniului supravegherii în spațiu, programul SSA, Space Situational Awareness. Aceasta este o inițiativă excelentă la care a făcut trimitere și colegul meu Olivier. Acum foarte rapid aș dori să vorbesc despre misiunea GSA. GSA este Agenția Uniunii Europene care se ocupă de programele de navigare prin satelit Galileo și EGNOS. Este o agenție operațională a Uniunii Europene care se ocupă de infrastructura acestor două sisteme și care se ocupă de serviciile sale. Trebuie să garantăm securitatea operațiunilor și serviciilor furnizate și de asemenea să stimulăm utilizarea acestor două servicii în toate sectoarele economiei. După cum s-a spus Rinaur, acest nou domeniu New Space. Galileo și EGNOS sunt accesibile pentru actorii guvernamentali, instituționali, civili și mai departe. Securitatea este unul dintre cei trei piloni din misiunea GSA. Este inclus aici uh, faptul că agenția trebuie să se asigure de conformitatea programelor Galileo și EGNOS. Acestea trebuie să respecte normele um, de securitate din Uniunea Europeană. Galileo, la rândul său, a fost dezvoltat pentru a garanti independența Uniunii Europene în domeniul navigației prin satelit. Ce este sistemul Galileo? Sistemul Galileo se bazează pe infrastructură complexă pentru a furniza un semnal de foarte înaltă precizie cea mai mare precizie dintre cele patru sisteme care există deja pe Pământ. Acest, uh, această precizie se datorează unei sincronizări la mim de secundă, o sincronizare foarte precisă. De asemenea, se datorează unei constelații de 22 de, de 22 de sateliți. Galileo este compus dintr-un segment spațial și un segment la Sol. Segmentul spațial, după cum spuneam, este compus din sateliți și din lansatoare și segmentul la, de la sol gestionează sistemul în întregimea sa. Segmentul de la sol se bazează pe două, două centre de control, unul în Italia și unul în Germania. Sistemul Galileo se bazează de asemenea pe două de, centre de supraveghere pentru securitate, GSMC. Acestea furnizează 24 de ore din 24, 7 zile din 7 diverse servicii. Trei servicii Galileo sunt disponibile din decembrie 2007. Serviciul Open Service, pe care îl știți cu toți, îl aveți pe smartphone-ul dumneavoastră, care vă furnizează uh, localizare cu foarte mare precizie. Există și serviciul de căutare și salvare, Search and Rescue, care permite localizarea persoanelor aflate în anghie. Și mai există și Deci acest uh, serviciu este foarte precis și el. Și apoi mai există și serviciul PR, PRS, Public Regulated Service, care este dedicat misiunilor guvernamentale. Aș vrea să mă refer acum la PRS, infrastructuri critice și la securitate. În, aceleși, în aceste trei domenii, GSA-ul are o experiență foarte solidă care este pusă la dispoziția uh, diverselor programe spațiale prin intermediul noului regulament. GSE-ul va avea sarcini uh, mult mai largi de la 1 ianuarie 2021. Serviciul PRS este piatra fundamentală a utilizării guvernelor uh, a GSA. Este un aspect fundamental care ne permite să creăm un lanț de securitate în acest domeniu cu um, caracteristicile de criptare necesare de, către, de, de care au nevoie guvernele. Important este fiabilitatea acestui sistem de navigare prin satelit. Este indispensabil să fie uh, fiabil acest sistem și să dea dovadă de continuitate operațională. Și securitatea trebuie să fie de un nivel foarte înalt, în așa fel încât să fie protejată infrastructura uh, pentru utilizatorii finali, pentru beneficiarii finali. Experiența pe care am dobândit-o cu PRS este esențială pentru noi, pentru dezvoltarea Galileo, pentru dezvoltarea GovSat.com și Copernicus, având în vedere că aici utilizatorii principali sunt statele membre, sunt guvernele care au nevoie de uh, niște criterii de care au niște criterii de securitate mult mai mari. În ceea ce privește sincronizarea, aceasta este asigurată la ora actuală prin sistemul GPS. Deci Galileo american, cum ar veni. Serviciul Galileo trebuie să devină furnizor principal de servicii, în așa fel încât să dăm dovadă de autonomie în Europa. Deci există o nevoie foarte mare de autonomie în domeniul telecomunicațiilor, în domeniul transportului, energie, și mai departe. Apoi aș dori să vorbesc despre securitate pentru a consolida politica de securitate în Uniunea Europeană, e nevoie să avem o cultură solidă a securității și în agenția noastră. Securitatea este un considerent pe care, l-am în, pe care îl avem în vedere încă din faza de, pro, de proiectare pentru toate serviciile noastre. Serviciile sunt în continuă evoluție, într-o evoluție accelerată și ele trebuie să, furnize, să fie flexibile și să anticipeze posibilele evoluții. Toate aceste elemente sunt esențiale pentru dezvoltarea sinergiilor în cadrul politicii europene de securitate și de apărare. Consiliul de omologare a securității este un atu considerabil în așa fel încât să ne apărăm infrastructura spațială și serviciile asociate. În încheiere aș dori să insist asupra dimensiunii strategice a spațiului, pentru că este esențial să ne menținem capacitățile în acest domeniu. Mai aici este important mai ales bugetul, ca să putem face concurență competitorilor noștri. în așa fel încât să putem încuraja utilizarea Galileo EGNOS în toate sectoarele pieței, în așa numitul New Space, în așa fel încât să încurajăm utilizarea acestor sisteme, de, de exemplu, de către IMM-uri. Astfel vom putea avea soluții mai competitive, ca să putem deveni la rândul nostru mai competitivi pe piața internațională și să putem încuraja creșterea economică în toate țările membre. În încheiere aș dori să subliniez încă o dată faptul că infrastructura spațială și know-how-ul nostru sunt uh, foarte performante și furni, furni, pot furniza Uniunii Europene tot ceea ce are nevoie în așa fel încât să fie un lider în domeniul uh, acesta. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Pascal Clodel, și vă mulțumesc că ați respectat timpul pe care vi l-am acordat. Doamna Karin Kles, sunteți uh, trimis special pe, uh, din SAE din iulie și vă ocupați de task force-ul pentru uh, instrumente spațiale din uh, 2005. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți la noi. Știu, știu că trebuie să ne părăsiți uh, pe la 10 jumătate. Sper că ne veți putea spune mai multe lucruri despre acțiunile dumneavoastră și despre felul în care elementul spațial este inclus în uh, acțiunile dumneavoastră. Să vedem cum există și uh, acest palier diplomatic în inițiativele 3 SOS, responsabile și sustenabile și acestea fiind spuse, vreau cuvântul. Madame la Présidente, uh, uh președinte, the European Parliament. Distinși membri ai Parlamentului European, mai întâi, permiteți-mi să îmi exprim mulțumirea și pentru, pentru invitația pe care mi-ați lansat-o de a veni aici în cadrul acestei subcomisii pentru apărare. Pentru mine este de fapt o comisie de specialitate a Parlamentului și poate așa ar trebui să și devină oficial. O foarte succintă prezentare mai întâi în legătură cu res- responsabilitățile uh, înaltului reprezentant uh, al SAE și al administrației pe care o conduce în materie de spațiu. După cum a spus uh, doamna comisar Biencovska, SAE uh, este fără uh, îndoială Ministerul de Afaceri Externe, între ghilimele, al Uniunii Europene. Evident că nu putem folosi oficial această titulatură, dar asta este activitatea noastră. Înaltul reprezentant are două eh, domenii de responsabilitate principale în ce privește spațiul. Mai întâi, eh, are niște atribuții eh, în temeiul deciziei Consiliului 496 din 2014, care conferă în altul reprezentant și Consiliului o responsabilitate crescută de a interveni în cazul unor amenințări care ar uh, fi formulate sau ar exista la nivelul uh, Galileo și ECTAS. Uh, în altul reprezentant are la dispoziție niște mecanisme și proceduri um, care s-ar activa imediat ce ar exista astfel de amenințări. A doua atribuție principală este legată de coordonarea Centrului Operațional SAT-CEN, care este o um, moștenire a Comității uh, Veste Europene. De fapt, uh, este un departament de uh, informații geospațiale moștenit de la această structură. Are și niște atribuțiuni pe linie politică care evident, uh, este principala dimensiune de acțiune a SAE. Uh, acțiuni diplomatice, participarea în foruri multilaterale, uh, cum ar fi alături de alte state membre în diferite grupuri de lucru, în, la Națiunile Unite și așa mai departe. Și un alt reprezentant oferă consultanță partenerilor noștri din partea statelor membre sau Comisiei Europene Ehm, și, eh, de asemenea, în calitate de vicepreședinte a Comisiei, în alt reprezentant este ehm, și eh, șeful eh, Agenției Europene pentru Apărarea și conduce Consiliul de Afaceri Externe. Pe scurt, în altul reprezentant are o poziție cheie în ce privește coordonarea eforturilor în materie de apărare și securitate plus spațiu ehm, deci eh, vorbim aici inclusiv de SAE, de Agenția Europeană de Apărare, SACEN, GSA și așa mai departe. Implementează strategia globală a UE în materie de autonomie și libertate de acțiune în domeniul spațiului. Tocmai de aceea cred că un alt reprezentant și administrarea, eh, administrația sa eh, trebuie să participe la eh, formularea răspunsului la întrebarea ce acțiuni la nivel european eh, trebuie luate pentru eh, a aborda problema militarizării spațiului. Spațiul a fost militarizat încă de la început. Să ne reamintim despre, de, de istoria mai recentă. În martie 1954, în plin război rece, raportul RAND solicita um, uh, punerea la punct a unui sistem de recunoaștere a uh, sateliților uh, spațial ca o chestiune de interes strategic pentru Statele Unite. Multe state au făcut la fel. Și pentru cele mai multe state din lume, spațiul este o chestiune ce ține 100% de domeniul militar, cu toate că între timp a dobândit și o, domeni, o dimensiune civilă. Programele noastre ale UE au fost uh, dezvoltate în materie civilă și se supun încă de la început controlului civil. Există și o posibilă duală, utilizare duală a acestor aplicații civile, dar ele au fost uh, create inițial cu intenția de a fi utilizate în uh, materie civilă. Eh, sigur că eh, domeniul militar reclamă tocmai faptul că nu îi se acordă suficientă importanță în aceste structuri care deocamdată sunt coordonate eh, încă din sfera civilă. În 1967 s-a adoptat la Națiunile Unite tratatul privind spațiul extraterestru și alte documente care au fost până acum esențiale în uh, păstrarea păcii în uh, spațiul extraterestru. Și uh, uh, s-a creat astfel un prim uh, cadru de reglementare pentru explorarea și utilizarea liberă a spațiului, pentru menținerea libertății și păcii în spațiu, pentru Uh, interzicerea, respectiv neproliferarea, netestarea uh, uh, armelor nucleare în spațiu și care a interzis până acum și diferite manevre și exerciții militare în spațiu. Însă azi 60% din activitățile eh, militare, de dezvoltare militare sunt și aplicații eh, spațiale. Cu inteligența artificială și cu internetul eh, obiectelor, dependența noastră de spațiu însă va crește și mai mult, pentru că tot mai multe aplicații vor folosi instrumente spațiale în coordonarea lor. Deci uh, există o dependență tot mai crescută față de aceste instrumente spațiale și asta ne face vulnerabili uh, și ne obligă să ne protejăm infrastructura spațială. În paralel, așa cum a spus uh, domnul Zajec, sfera bipolară era bipolară din războiul rece a devenit una multipolară, s-au adăugat actorilor clasici actori noi în domeniul spațiului. Iar New Space, noul spațiu, este și el foarte important. Rusia neagă deocamdată existența unui nou spațiu sau a acestui concept care, în opinia Rusiei, ar contraveni tratatului din 1967, pentru că uh, Eh, acolo se spune că statele trebuie, trebuie, statele trebuie să răspundă pentru activitățile eh, în spațiu pe care le întreprind, chiar dacă acele activități nu sunt activități de stat. Eh, cursa este ehm, foarte importantă, cursa spațială, pentru că avem tot mai multe obiecte care circulă liber în spațiu, dar și deșeuri și deci spațiul este tot mai congestionat. Peste 20.000 de obiecte plutesc uh, liber în uh, spațiu. Aici nu sunt incluse uh, obiectele mai uh, mici de un centimetru, care și ele pot crea probleme. Societatea Americană Astronomică a, și-a exprimat deja uh, îngrijorarea în legătură cu uh, o posibilă cascadă de uh, accidente care s-ar putea întâmpla uh, dacă aceste deșeuri uh, ar intra în coliziune. Ne, ne avertizează de așa numitul efect Kessler, um, o densitate suficient de mare a obiectelor plutitoare în spațiu care ar putea cauza o cascadă de accidente și ar scoate din orbită multe obiecte. Deci, Uh, asta înseamnă că uh, uh, dacă congestionăm prea mult spațiul, atunci timp de mai multe generații nu vom putea fi în măsură să folosim um, obiecte orbitante și nu vom avea um, nu vom avea instrumente cu care să ne coordonăm activitatea terestră. Mai este și problema congestionării frecvențelor radio, care de asemenea interferează cu activitatea uh, spațială. Spațiul în continuare este folosit uh, pentru a exprima o poziție de putere, uh, putere militară. Și atunci cum uh, putem uh, să fim uh, competitivi asupra căror elemente se concentrează în altul reprezentat și administrația sa. Sigur că eforturile altul reprezentat trebuie să fie completate de acțiunile Comisiei și altor organisme UE, cum ar fi Agenția Spațială Europeană, pentru că spațiul este conform articolului 4 și articolului 189 din TFUE, o Uh, sferă în care există competențe paralele. Am identificat trei elemente. Mai întâi, să uh, ne folosim de atribuțiile înaltului reprezentant uh, pentru consolidarea cerințelor UE în ce privește spațiul, mai ales vis-a-vis -vis de securitate și apărare, și să optimizăm instrumentele pe care le avem la îndemână în prezent. După cum vă spuneam, decizia Consiliului 496 din 2014 cu privire la uh, uh, lanțul operațional al programului Galileo uh, cade în competența Consiliului și în altului reprezentant. Deci, în cazuri de urgență, în altul reprezentant este cel care ar supune atenție Consiliului eventuală nouă decizie. În același timp, coordonează capacitatea de Intel a Uniunii Europene. Din păcate, dire- programele operaționale uh, sunt uh, subfinanțate și în noul cadru financiar multianual, uh, decizia uh, Consiliului 496 ar trebui reactualizată și uh, ar trebui să îi se alăture un buget corespunzător, astfel încât să fie clar marcat interesul Uniunii Europene de a avea o capacitate de Intel autonomă în spațiu. În tot în noul uh, Uh, cadrul financiar multianual, vrem să extindem domeniul de aplicare al uh, deciziei Consiliului 496. Uh, de altfel, proiectul de decizie se află în aceeași stare ca și proiectul de regulament, um, adică este deja agreat pe fond de legiuitori și va fi re, Eh, evaluat odată ce chestiunile orizontale vor fi eh, stabilite. Am lansat mai devreme anul acesta o inițiativă de diplomație publică, publică eh, numită 3 SOS, cum a numit-o și doamna președinte. Această inițiativă solicită o utilizare responsabilă a spațiului pentru ca să poată fi folosit și de generațiile viitoare. 3SOS uh, este de fapt un acronim uh, sustenabilitate, siguranță și uh, trebuie, în același timp sugerează și faptul că este un program care trebuie implementat urgent, SOS. Trebuie să eh, interacționăm cu decidenții politici, cu dumneavoastră, cu think tank-urile, cu mediul economic, cu industria, cu agențiile spațiale eh, de pe tot mapa mondul, pentru a promova un eh, comportament și o atitudine durabile și responsabile în spațiu. Și așa cum s-a făcut și în anii 50 și 60, trebuie să, să facem ordine în spațiu, avem nevoie de niște mecanisme prin care să ordonăm activitatea spațială, astfel încât să nu ne congestionăm și să nu ne împieticăm reciproc. Fiecare satelit care urmează să fie lansat trebuie să aibă capacități de a ieși din orbită după, după ciclul de viață nu să stea încă în orbită 25 de ani. Uh, există uh, transpondere în uh, navele maritime și în aeronave care pot contribui similar în spațiu la realizarea acestui obiectiv. Sigur că aici experții trebuie să intervină. Ce vrem noi să facem este să ajungem la o o înțelegere uh, comună uh, a acestor chestiuni uh, la care să adere toți responsabilii de pe plan mondial. SAE ar putea contribui la elaborarea unui instrument voluntar în sub egida Națiunilor Unite, care cu timpul ar putea deveni și un instrument obligatoriu. Acest uh, instrument uh, voluntar ar putea fi promovat de statele membre și de Uniunea Europeană ca, un form, uh, ca o formă de angajament politic pentru o responsabilizare a activităților spațiale. Haideți să colaborăm într-o manieră etică pentru un spațiu mai sigur și mai durabil. Mulțumesc! Merci beaucoup. Maintenant, je... Mulțumesc foarte mult și acum îi dau cuvântul doamnei Simoneta Di Pipo, director la Biroul Națiunilor Unite Office for Outer Space Affairs, însărcinată cu supravegherea Programului Națiunilor Unite pentru Aplicații Spațiale și UN Spider, o platformă de informații pentru gestionarea dezastrelor și reacțiile de urgență. De asemenea, îl consiliați pe secretarul general al Națiunilor Unite în, în problemele privitoare la utilizarea pașnică a spațiului. Trebuie să mărturisesc că am fost în mod deosebit impresionată să aflu că un asteroid cu numărul 21887 poartă numele dumneavoastră de familie în Uh, o cinstea contribuției dumneavoastră la sectorul spațial și fac o paranteză pentru a vă spune că nu sunt deloc nemulțumită de faptul că acest panel privind spațiul este echilibrat și din punctul de vedere al genurilor. Nu se întâmplă foarte des și e foarte bine că se întâmplă în cadrul subcomisiei noastre pentru apărare și securitate. Dacă s-ar putea întâmpla peste tot, ar fi minunat. Odată cu creșterea activității umane și cu înmulțirea actorilor în spațiu, Convențiile Națiunilor Unite se pot dovedi limitate în prezent, mai ales în ce privește gestionarea traficului în spațiu sau exploatarea resurselor. Ne veți vorbi de niște linii directoare privind durabilitatea pe termen lung a activităților spațiale, ă, linii directoare adoptate în februarie anul curent și ne veți oferi o informare în legătură cu COPUOS, un comitet în care am lucrat în calitate de tânără diplomată eu însămi și ă, ne veți vorbi de asemenea despre ce așteptați de la Uniunea Europeană, cum va putea aceasta să vină în sprijinul acestor linii directoare, acestor orientări pentru utilizarea pașnică a spațiului. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și vă mulțumesc și pentru această prezentare introductivă foarte agreabilă, doamnelor și domnilor. Uh, Stimați colegi, în calitate de director uh, la Națiunile Unite pentru probleme de spațiu, îmi face o deosebită plăcere să fiu aici în fața dumneavoastră, în Parlamentul European, reprezentând Națiunile Unite. Oficiul Națiunilor Unite pentru Spațiul ex uh, Extraterestru, UNOOSA, promovează cooperarea internațională și utilizarea pașnică a spațiului extraterestru. Ne ocupăm de întregul spectru al activităților spațiale, știință, tehnologie, politică și lege, și în acest sens deținem o poziție strategică la ONU ca o poartă de intrare sau de ieșire către spațiu. Însă să mă ocup de subiectul la zi. Acest uh, mediu este în prezent mai important decât oricând. Numai ieri, 60 de noi sateliți au fost lansați în spațiul extraterestru într-o singură lansare, cu un număr total de peste 5200 de obiecte care uh, se află pe orbită, inclusiv stații spațiale, elemente și așa mai departe, și uh, mii de uh, sateliți în plan de a fi lansați, trebuie să ne dezvoltăm o înțelegere comună a ceea ce înseamnă durabilitatea pe termen lung a activităților spațiale. Avem nevoie de parteneri puternici ci și de un dialog în sectorul spațial. Și tocmai de aceea ne-a bucurat faptul că această politică a Uniunii Europene a fost pusă pe picioare cu scopul de a face față celor mai presante provocări în prezent. Dacă vrem să obținem o dezvoltare durabilă, trebuie să combatem sărăcia, inegalitățile, dinamicile în scădere demografice, uh, crizele, și să abordăm problemele uh, legate de inovarea tehnologică pentru a ne folosi de aceasta în combaterea dificultăților. Și aici se, înscriu, se înscrie și politica de spațiu. Am putea conlucra și sper din toată inima să găsim o modalitate de a face acest lucru din ce în ce mai mult pentru a combate problemele. Cât privește programul UN Spiders, și acesta a fost menționat, uh, avem acest program din 2006, UN Spider Program. Este o platformă a Națiunilor Unite pentru uh, reacțiile de urgență și pentru gestionarea crizelor și care se ocupă de aceste uh, probleme în toate statele membre ale Națiunilor Unite, 103, încercând să pună la dispoziție uh, servicii pentru a permite tuturor statelor noastre membre să beneficieze de întregul ciclu de, uh, de, de gestionarea crizei pe durata întregului ciclu al unei catastrofe, din primul moment al primei reacții de gestion, în materie de gestionare a crizelor. Comitetul pentru uh, sistemele de sateliți uh, internaționale vine în sprijinul activității noastre. Deci uh, avem uh, și programul chinezesc, avem și EGNOS și Galileo și programul american. Iată o modalitate de a pune pe picioare un sistem interoperabil cu servicii mai precise și dedicate pe întregul mapamond. Însă aș dori să menționez că încă anul trecut am elaborat un studiu cu oficiul nostru uh, împreună cu uh, Agenția Europeană uh, GNSS și împreună cu Copernicus am încercat să analizăm 69 de ținte care se află la baza uh, obiectivelor noastre de dezvoltare durabilă. Știți că aceste obiective de dezvoltare durabilă sunt uh, obiectivele tuturor statelor noastre membre până în 2030. Ele acoperă o serie întreagă de subiecte și am identificat analizând uh, țintele una câte una din cele 169 că 40% din acestea se leagă de GNSS și de observarea spațiului extraterestru. Dacă mai adăugăm și sectorul telecomunicațiilor aici, estimăm că procentul ar crește peste, la peste 60%, ceea ce înseamnă că nimeni nu poate face nimic nicăieri în lume fără spațiu. În cadrul eforturilor noastre de a contribui la dezvoltarea durabilă, creăm oportunități pentru a permite accesul la spațiul extraterestru. În 2018 am lansat o inițiativă numită Acces la spațiu pentru toți, pentru care am uh, pus pe picioare parteneriate cu sectoarele atât public cât și privat, astfel încât să ajutăm mai multe țări să aibă acces la spațiu pentru activități de cercetare și alte oportunități în mod responsabil și durabil. Așadar, nu aducem noi uh, actori pe terenul spațiului fără a le oferi și sprijinul necesar așa încât aceștia să se comporte în mod responsabil. Avem un parteneriat cu sectorul privat, cum spuneam. Recent am lansat o, un apel la oportunități pentru apărare în spațiu, astfel încât să ajutăm statele membre să-și uh, adecveze platformele proprii. Avem uh, o înțelegere cu un acord cu Agenția Spațială din China și sau. Uh, <clears throat> pus pe picioare nouă experimente selectate din întreaga lume, cu, cu reală valoare științifică. Avem și alte activități în comun cu Agenția Europeană pentru Spațiu, cu centre de cercetare și cu alte și cu companii europene. Și am stabilit un precedent foarte interesant anul trecut, când prin intermediul unui acord uh, cu uh, Agenția Spațială Japoneză, am uh, permis unei țări să-și lanseze primul satelit, este vorba de Kenya, care a lansat un satelit pentru prima dată în istoria sa. Facem acest lucru cu Guatemala, Indonezia, Mauritius, uh, Moldova și mai sunt și alte state care așteaptă la rând. Am susținut așadar anul trecut Kenya în elaborarea unei legislații în materie de spațiu și am sprijinit-o să-și uh, înregistreze uh, satelitul în registrul sateliților extraterestri. Deci, eforturile acestea sunt un element fundamental pe scena internațională toate eforturile noastre sunt interconectate. Comitetul privind utilizarea pașnică a spațiului extraterestru a fost foarte important pentru dezvoltarea unui regim internațional în materie. Este un forum interguvernamental pentru dialog și cooperare, precum și pentru explorarea spațiului uh, extraterestru în scopuri pașnice. UNOSA, care este o entitate dedicată a problemelor de spațiu la Națiunilor Unite este și un, se folosește și de secretariatul comitetului nostru, însă activitățile merg mult mai departe. Reprezentăm o platformă globală, suntem un, un intermediar, suntem cei care uh, creăm capacitate, care uh, sensibilizăm publicul, care ducem la creșterea competențelor și cunoștințelor tuturor părților interesate, venim în sprijinul statelor membre pentru a-și desăvârși cadrul juridic juridic, astfel încât să se consolideze capacitatea statelor de a utiliza spațiul, știința și aplicațiile tehnologiei în sprijinul uh, cooperării internaționale pentru utilizarea pașnică a spațiului extraterestru. Am avut un rol foarte important la elaborarea și punerea în aplicare a tratatelor internaționale în materie de spațiu, cu un efect foarte bun pentru menținerea spațiului extraterestru ca o altă provincie a omenirii. În acest sens ne folosim de COPOS pentru a menține un spațiu sigur prin sensibilizarea la nivel internațional a tuturor actorilor și pentru crearea unui uh, cadru internațional care să reglementeze spațiul extraterestru. În acest sens, avem în vedere orientări pe termen lung de durabilitate și gestiune, măsuri transparente toate acestea fiind uh, importante pentru a ne concentra spre a elabora o politică mai durabilă pentru spațiul extraterestru într-un mediu sigur. Îngăduiți-mi să subliniez că registrul obiectelor lansate în spațiul extraterestru este singurul tratat, este singurul uh, instrument care se bazează pe un tratat în deplină transparență și încredere – acest registru al obiectelor lansate în spațiul extraterestru ne permite să diseminăm informații cu privire la recuperarea obiectelor lansate um, în uh, legătură cu diferite activități de explorare a spațiului. Ne apropiem de 9.000 de obiecte înregistrate începând cu 1957, din care peste 20% au fost lansate numai în ultimii 60 de ani. Deci vedeți că tendința este uh, foarte abruptă în creștere, într-o creștere foarte abruptă. S-a adoptat uh, uh acest, acesta au adoptat aceste orientări pentru durabilitatea pe termen lung a spațiului extraterestru, care reprezintă un exemplu de multilateralism și dovada că Uniunea Europeană se bucură de o moștenire de lungă durată pentru utilizarea pașnică a spațiului extraterestru. Însă sunt foarte multe de făcut. Sunt mulți actori care intră acum în comunitatea spațială și în acest sens e nevoie de sporirea eforturilor de a urmări și a pune în aplicare cadrul existent oficiul nostru ofere uh, consiliere juridică pentru toți actorii spațiali, pentru noile state, ajutându-le să-și construiască și să-și îmbunătățească legislația în materie, precum și crearea unor reglementări internaționale, consolidând eforturile la nivel național, regional și global. Prin adoptarea unei adoptări de jos în sus, identificăm nevoile țărilor și venim în sprijinul acestora. Mă bucur să spun că prima țară cu care lucrăm la UN, USA, o țară europeană, în ce privește un proiect spațial este Luxemburg. Susținem UNUSA pentru a oferi uh, asistență tehnică și juridică și capacitate în sprijinul diferitelor țări. În încheiere aș dori să mai spun că la nivelul Națiunilor Unite avem o perspectivă internațională și este important să ne uh, folosim competențele și puterea pentru ca lucrurile să se întâmple într-o colaborare cu Uniunea Europeană care sunt convinsă că va avea un rol fundamental de jucat în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult și acum trecem la dezbatere și voi da cuvântul celor care au solicitat să intervină, rugându-i să aibă amabilitatea de a fi succinți. Sunt convinsă că vom depăși un pic 12.30, vom ajunge undeva pe la 12.40 pentru a putea să... 10, îmi ce scuze, pentru a putea să răspundem la toate întrebările dumneavoastră. Așadar, cei care vor dori să răspundă de la, servi, de la prezidiu sunt invitați să o facă cu rugămintea să nu uh, repete la fiecare dintre dumnealor toate uh, întrebările, toate uh, răspunsurile la toate întrebările. Domnul Austreviciu, îți pare cuvântul în numele Renew Europe. Comprehensive and indeed. Mulțumesc, mulțumesc și invitațiilor pentru aceste prezentări foarte interesante. Informațiile au fost foarte importante. Am uh, patru aspecte pe care aș dori să mă concentrez. La nivel european, încercăm să ne menținem avantajul competitiv în domeniul spațial, în domeniul tehnologiilor, în domeniul politicilor pe care le adoptăm. Însă există o lacună cord, la nivel de coordonare, la nivel de resurse financiare și la nivel de voință politică. Există o lacună, deci, în ceea ce privește investițiile în uh, niște servicii mai bune pe viitor. În al doilea rând, în ce măsură politica spațială a Uniunii Europene este interconectată cu tehnologiile de apărare? Aici suntem totuși la sede și trebuie să ținem seama de aceste aspecte. De exemplu, tehnologiile de laser. În ce măsură Uniunea Europeană încearcă să utilizeze această, să integreze această dimensiune în um, momentul în care abordează problematica spațială, tehnologiile spațiale? Apoi, în al treilea rând, Știm că suntem buni, dar poate că nu cei mai buni. Ce vreau să spun aici? În ce măsură ne bazăm pe contribuțiile țărilor partener, partenere uh, la politica noastră spațială și în ce măsură parteneriatul nostru cu țări precum Israel sau Ucraina, care au anumite capacități și avantaje, ar putea să ne fie de folos. Și în al patrulea rând, pentru că toți suntem la sede, recent, unul dintre eh, cineva a spus că tehnologiile europene de strângere de informații în spațiu, Galileo și mai departe, sunt bune, dar există informații recente cu privire la aterizarea ilegală a unor forțe speciale rusești pe o insulă a Norvegiei și aceste lucruri au fost raportate către SUA, deci de către sistemul lor care i-a, de, i-a depistat acolo, a, de, a depistat această, această mm, sosire a unor trupe rusești pe o insulă norvegiană. Noi putem face același lucru. Mulțumesc că acum are cuvântul în numele PP-ului domnul Michael Galar. yeah, um... Mulțumim, doamnă președinte. privirea de ansamblu pe care ne-ați oferit-o, ne-au oferit-o cei patru conferențiari, este foarte impresionantă. Parlamentul European s-a poziționat uh, de-a lungul anilor în această materie și a considerat dintotdeauna că uh, acele eforturi și măsuri care se pot lua cel mai bine uh, împreună trebuie uh, concertate și coordonate. Uh, sigur că um, există și ambiții ale statelor membre în materie, dar uh, cu atât mai important este ca aceste ambiții să se subordoneze unei poziții coordonate la nivel european. Pentru că această chestiune depășește dimensiunea statală. Vreau să uh, pun uh, o întrebare legată de Galileo. Când Galileo a fost inclus în uh, bugetul nostru, în urma eșuării unui parteneriat public-privat, unele cercuri au considerat că Galileo trebuie să fie un program exclusiv civil și nu are voie să capete o dimensiune militară. Eu, ca și alți colegi de altfel, am spus încă din prima clipă că dacă vrem ca un astfel de program să fie rentabil, um, uh, între ghilimele, atunci trebuie să avem în vedere și aplicații militare ale Galileo. Acum văd că situația s-a mai e, nuanțată. Dumneavoastră, doamnă Clas, ați spus că e, lucrurile e, stau altfel acum, că există și posibilitatea unei utilizări globale, a, a, duale a acestor aplicații. Poate vreți să elaborați puțin. Și o a doua întrebare în, vis-a-vis -vis de lucrurile prevăzute la nivel strict european, în ce măsură există deja o planificare financiară, un așa numit ring fencing al diferitelor uh, programe și, uh, și linii de finanțare, respectiv există deja voința politică suficientă pentru a pune în aplicare noile uh, opțiuni? Uh, unde, unde uh, trebuie să mai ajutăm statele membre să-și dezvolte această inițiativă uh, politică de a trece la uh, acțiune. Mulțumesc. Madame Bonfrisco. Mulțumesc pentru grupul ID, doamna Bonfrisco. Grazie, președinte, parlerò in... Mulțumesc, doamnă președinte, mă voi exprima în limba italiană. Aș dori să-mi exprim aprecierea pentru calitatea și amploarea uh, rapoartelor pe care le-am uh, ascultat și celor care au intervenit, aș dori să le cer mai multe detalii cu privire la experiența Galileo și Copernicus din punctul de vedere al protejării activelor noastre spațiale. Cum vom putea exporta aceste experiențe pentru legate de Galileo și de Copernicus și altor și către alte programe spațiale ale Uniunii Europene? Programele spațiale ale Uniunii Europene, așa cum tocmai spunea domnul Galer mai devreme, au o sunt ele reprez, reprezintă ele o alegere politică sau sunt doar rezultatele evoluției uh, și dezvoltării competențelor tehnice? Mulțumesc. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnul Grudler, pentru Renew. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. În această dimineață am vorbit despre doctrina spațială. Doamna Clas s-a referit la spațiul uh, despre tratatul cu privire la spațiu, care interzice utilizarea armelor nucleare în spațiu sau armelor de distrugere în masă, fie în spațiu, fie în orbită, fie pe lună, însă nu interzice mm, armele clasice, convenționale. Și la ora actuală, în spațiu, au uh, loc diverse activități, militarizarea este în toi, se recunoaște acest lucru, sunt activități de supraveghere, de intel. În opinia dumneavoastră, Decizia președintelui Trump din iunie 2018 de a crea o forță spațială, Space Force, deci o forță militară veritabilă în spațiu este uh, o schimbare de paradigma doc- în do- doctrina spațială, o îndepărtare de la principiul strict de supraveghere și Uniunea Europeană ce ar putea să facă pentru a um, împiedica pentru a împiedica această înarmare? Cele 16,9 miliarde de euro propuse de către Parlamentul European, uh, cum vor putea fi ele uh, validate în cadrul CFM-ului, în așa fel încât să dispunem de mijloacele necesare pentru a ne bate în spațiu, ca să spun așa, ca pentru a um, putea face față provocărilor. Bugetul trebuie să fie acolo, pentru că este important pentru independența Europei. Vă mulțumesc. Mulțumesc și în încheiere pentru PPE, domnul Peters. Thank you, uh, madam. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul și în primul rând aș dori să le mulțumesc tuturor vorbitorilor. A fost foarte interesant. Am o întrebare cu privire la relația dintre ONU și UE. Cred că s-a spus deja că multilateralismul este extrem de important pentru a aborda această problemă și pe viitor. Multilateralismul însă nu se bucură de foarte mult succes la ora actuală. Mari actori cum sunt SUA sau China nu sunt în favoarea multilateralismului. Întrebarea mea este următoarea. Cum ne putem asigura ca pe viitor discuțiile dintre statele europene primesc uh, atenția cuvenită și cum ne putem asigura că Uniunea Europeană să joace rolul, un rol important în uh, încurajarea multilateralismului în acest domeniu. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul uh, invitațiilor noștri. Fiecare dintre dumneavoastră aveți 3-4 minute la dispoziție pentru răspunsuri. Să începem cu dumneavoastră, domnule Zajac. Mulțumesc tuturor pentru întrebări. Vă propun să las deoparte întrebările mai tehnice. Cred că colegul meu Colegii mei vor fi mult mai în măsură să răspundă la întrebările tehnice. Aș dori să spun totuși câteva lucruri despre problema multilateralismului și legătura acestuia cu domeniul spațiului. După cum ne arată istoria, crearea de unor cadruri de echilibru și de control multilaterale s-a realizat întotdeauna de către actori credibili și respectați din punct de vedere al apărării. Multilateralismul, cadrul pe care de, pe care s-a putut bizui relațiile internaționale timp de foarte mulți ani, dar care acum se află uh, sub semnul întrebării, deci acest multilateralism a fost pus în aplicare de către actori istorici și politici foarte credibili în domeniul apărării. Dacă Uniunea Europeană dorește să reconstruiască multilateralismul în așa fel încât acesta să funcționeze pe plan internațional, nu o poate face, în opinia mea, decât dacă dă dovadă de credibilitate în domeniul apărării aspectele spațiale sunt uh, o ocazie pentru Uniunea Europeană să aibă o poziție foarte solidă pentru, într-un domeniu de viitor, să își crească gradul de credibilitate, să își crească capacitățile militare în interesul păcii și în interesul dezvoltării relațiilor multilaterale. Astfel, Uniunea Europeană poate să preia leadership în acest domeniu. Nu trebuie să ne bizuim pe capacitățile altor actori, nu trebuie să externalizăm capacitățile noastre. Într-adevăr, putem avea parteneri, putem avea aliați, dar multilateralismul trebuie să se bazeze pe credibilitatea noastră și aici spațiul reprezintă o veritabilă oportunitate. O mare oportunitate pe Europa, pentru Europa să își afirme dorința de a progresa. Și încă un lucru, vorbim despre SpaceX și despre New Space. La ora actuală, biletele pentru o lansare comercială a rachetei Falcon X din programul SpaceX este de 55 de milioane de euro. Este un preț foarte competitiv, este foarte interesant. Noi considerăm că programul Falcon X nu există decât deoarece statul, ă, statul american a subvenționat programul SpaceX cu, ă, cu foarte multe milioane de dolari. Deci e vorba de această voință din partea statului american de a dezvolta acest program și cred că dacă Uniunea Europeană dorește să joace un rol important pe viitor, trebuie să conștientizeze acest lucru. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Acum aș dori să-i dau cuvântul doamnei Karin Kles. Știu că trebuie să ne părăsească în curând. Eh, je, je vous remercie. Uh, and I, and, and I eh, leave the more technical questions. Voi lăsa chestiunile mai tehnice în seama colegului meu de la eh, GSA. Cred că decizia președintelui Trump de a stabili o forță militară în spațiu, Space Force, este un element eh, de noutate. Acum eh, să vedem dacă NATO în adunarea sa generală din, gen, din decembrie va, va stabili o nouă, un nou domeniu de înarmare și de, de, de activitate militară și de apărare în spațiu. Asta chiar va schimba regulile. Uh, cred însă că trebuie ca statele uh, semnatare să, și statele membre, în cazul nostru, să uh, participe împreună la definirea ceea ce trebuie să se întâmple în spațiul extraterestru. Recent, guvernele francez și italian au făcut declarații foarte importante în ce privește dreptul lor la autoapărare, cum au numit-o, și în ce privește capacitatea lor de autoapărare, inclusiv în spațiul extraterestru. Eu cred că uh, acestea sunt niște impulsuri foarte uh, uh, clare. În materie de apărare, Uniunea Europeană depinde foarte mult de capacitățile statelor sale membre. Și deocamdată, poziția statelor membre încă nu este armonizată în ce privește apărarea comună, în special în domeniul spațial. Aici mai avem cale lungă de bătut. Există de asemenea mai multe linii de acțiune care au fost uh, inițiate, de pildă în uh, cadrul uh, PESC, în diferite discuții în cadrul Agenției de Apărare Europene, EDA, Eh, pentru a dezvolta anumite capacități eh, operaționale. Cred că situația progresează, dar ar trebui să existe mai întâi o armonizare mai largă a punctelor de vedere pentru ca lucrurile să eh, prindă contur. În ce privește multilateralismul și relațiile cu Națiunile Unite, Cred că Uniunea Europeană trebuie să decidă aici și să ia atitudine uh, într-o poziție uh, coordonată. Uniunea Europeană și statele sale membre pot fi foarte active în cadrul uh, Națiunilor Unite pentru a monitoriza implementarea celor 21 de linii de orientare adoptate în iunie. Actorii europeni Uh, pot și ar trebui să arată, să demonstreze cum implementează aceste linii directoare și că, într-adevăr, își asumă aceste reguli ale jocului multilateral. Astfel, uh, vor crește uh, transparența și vor contribui la crearea unei relație de încredere la recăpătarea încrederii în elementul multinațional. Acum mă opresc aici și uh, dau uh, cuvântul colegului meu de la GSA pentru a răspunde la întrebările mai tehnice. Domnule Clodel, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește competitivitatea, tehnologia, poate că aș dori să completez puțin cele spuse de domnul Zacek. Uh, Statele Unite sunt uh, principalul competitor. Și ei au un buget foarte, foarte mare, deci suntem pe planuri complet diferite pentru um, spațiu. Dacă ne dorim uh, performanță, indiferent de domeniu, uh, e nevoie de mai multe resurse. Cu toate acestea, uh, E nevoie de un program minim ca să ne sprijinim industria în așa fel încât aceasta să poată rămâne competitivă și ea să își mențină pasul în dezvoltarea tehnologică. Dacă luăm exemplul SpaceX, programul SpaceX, există și căte de sarcini aici. Concurenții noștri americani se bazează pe Departamentul de Apărare din guvernul american aici și ne destabilizează industria prin deciziile lor de achiziții. Satelitul 3B, de exemplu, este un satelit care, care permite internet broadband. Americanii acum sunt la a doua generație a acestui satelit, deoarece au propus o tehnologie uh, militară a propus să instaleze o tehnologie militară pe acest tip de satelit și atunci și Departamentul de Apărare din Guvernul American a putut să participe. Deci, competiția între noi și SUA nu este deloc egală. În ceea ce privește CFM-ul, întrebări, bugetul din CFM este fundamental. Statele membre, alături de ESA, de asemenea joacă un rol esențial pentru că statele membre uh, Uh, și Comisia gestionează ESA împreună, e nevoie de o orientare politică comună uh, pentru ESA și coordonată mai ales. În ceea ce privește Copernicus uh, și securitatea, da, putem pune în aplicare securitatea, competențele de la Galileo, de exemplu în ceea ce privește distribuirea de date. Datele sunt gratis, spunem însă distribuirea lor și ea trebuie să fie liberă. la Galileo avem un sistem deschis și un sistem criptat. Dar cum rămâne cu informațiile din zonele sensibile? Acestea nu sunt criptate. Cu sarcinile noi pe care le avem la Galileo vom putea uh, avea atât un serviciu deschis cât și un serviciu criptat. Și aici, iarăși, trebuie să cooperăm cu statele membre, să le diseminăm cheia de criptare, în așa fel încât ele să poată aibă acces la informațiile în zonele sensibile care le interesează. În ceea ce privește dualitatea, nu există bugetul necesar încă. Industria se bazează pe piața civilă. Ne-am dezvoltat industria cu ajutorul pieței civile. dimensiunea de apărare sau de guvern, implicarea guvernelor este mai redusă. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult și în încheiere acum am să-i dau cuvântul doamnei de Pipo. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Foarte pe scurt am să mă refer la multilateralism și la rolul ONU, potențiale colaborări cu Uniunea Europeană. S-a menționat deja un rezultat foarte important al uh, COPOU, la care s-a ajuns în iunie anul curent, după mai mulți ani de muncă, s-a aprobat un preambul și primele 21 de orientări pentru sustenabilitatea pe termen lung a utilizării spațiului cosmic. Procesul este de așa natură încât deciziile se iau prin consens, deci fără vot. Asta înseamnă că orientările au fost dezbătute de către toți membrii comisiei, cuvânt cu cuvânt, cuvințel cu cuvințel, pentru o perioadă foarte lungă de timp. Cu toții sunt foarte uh, hotărâți să se uh, mențină pe poziții, să respecte aceste orientări. Nu s-a ajuns la un consens pe unele dintre orientări. Și atunci există, și acum există un nou grup de, pun, de lucru pentru punerea în aplicare și există și discuții cu privire la uh, continuarea procesului de aprobare pentru următoarele orientări. Nu este obligatoriu, nu este ceva cu caracter obligatoriu, însă în același timp este ceva foarte dorit de către statele membre. Un aspect foarte important în Comitetul pentru Utilizarea Pașnică a Spațiului Cosmic, acum 5 ani când am devenit directorul acestui uh, birou, aveam 76 de membri. În ultimii 5 ani am trecut de la 76 la 95 de membri. Puțin, o creștere cu vreo 25%, iar acest lucru ce înseamnă? KPU este cel mai este comitetul din uh, sistemul ONU care are cea mai mare creștere. Deci spațiul este din ce în ce mai important pentru foarte multe țări. Cu 95 de membri, noi acoperim aproximativ 6 miliarde de persoane, ca populație, ca demografie. Avem o regiune care nu este atât de, ușor, de bine reprezentată în COPOUS, și anume Africa. Lucrăm foarte mult cu statele membre să atragem din ce, în, din ce în ce mai multe state în comitetul nostru. De ce? Pentru că, în primul și în primul rând, este important să creștem gradul de conștientizare, să dăm dovadă de transparență să ajutăm statele membre să înțeleagă ce se întâmplă în celelalte țări. În al doilea rând, sectorul comercial, trebuie să înțelegem acest lucru, a apăsat pe accelerație și instituțiile nu pot să țină pasul într-o oarecare măsură. De exemplu, în ceea ce privește gestiunea traficului spațial sau Space Situational Awareness, sunt domenii, deci, în care activitățile comerciale se dezvoltă cu foarte mal, mare viteză și atunci crearea unui mediu comercial în spațiu este o metodă prin care statele membre pot asigura utilizarea pașnică a spațiului cosmic într-o abordare multilaterală. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, le mulțumesc invitațiilor noștri pentru calitatea intervențiilor lor. Membrii subcomisiei sede s-au arătat foarte interesați de acest domeniu. De asemenea, am constatat că foarte mulți membri ai Comisiei Europene au fost aici alături de noi. Le mulțumesc pentru prezență. Cred că este prima audiere dintr-o serie mai lungă de dezbateri pe care le putem avea noi cu privire la spațiu și felul în care acesta poate fi utilizat pentru securitate și apărare. Mulțumesc încă o dată intervenienților. Euh, Dragi colegi, vă propun să reluăm lucrările din această dimineață și să trecem la punctul privind schimbul de opinii privind inițiativa europeană EI2. Îi rog pe cei care doresc să-și continue discuțiile să părăsească sala și aș vrea să le dau, să invit uh, pe generalul uh, Fusar, șeful uh, general uh, șef în armata franceză, domnul Pearson, reprezentantul forțelor britanice la Uniunea Europeană și NATO, domnul general Vil din partea Germaniei și atașatul pentru apărare din Estonia. Inițiativa Europeană de Intervenție a fost lansată oficial în iunie 2018 prin semnarea unei scrisori de intenție de către Germania, Belgia, Danemarca, Spania, Estonia, Franța, țările de jos, Portugalia și Regatul Unit. Apoi Finlanda s-a alăturat acestei inițiative, la fel și Italia și Grecia și-a exprimat interesul. Inițiativa Europeană de Intervenție își propune să favorizeze sporirea unei culturi strategice comune între țările europene care au aceeași voință politică și capacitățile militare necesare pentru a-și uh, asuma un angajament uh, adecvat în cadrul operațiunilor aferente. După prima etapă de lansare, această inițiativă a intrat în 2019 într-o etapă de consolidare cu aplicarea unui prim ciclu de lucrări și acum am vrea să vedem care este bilanțul activităților de până acum și care vor fi următoarele etape de parcurs. Această inițiativă este o inițiativă originală care vine în completarea Uniunii Europene și a NATO. Aș vrea să știu care este punctul dumneavoastră de vedere cu privire la sinergiile care trebuie exploatate aici între această inițiativă și alte inițiative din cadrul PESC. Îi dau cuvântul generalului Fusar pentru 10-12 minute. Mulțumesc, domn uh, președinte, doamnelor și domnilor eurodeputați. Este o onoare pentru mine să vorbesc în fața dumneavoastră despre un subiect deosebit de important pentru uh, președintele Macron și care ne privește pe toți. De ce această inițiativă? În câteva cuvinte simple, e vorba de o inițiativă lansată de președintele Macron în cadrul discursului său din Sorb de la Sorbona în septembrie 2017, menită să consolideze apărarea la nivel european în baza a trei constatări mai întâi, criza de la crizele de la periferia continentului european care afectează în mod direct securitatea cetățenilor noștri se înmulțesc, devin mai dure și mai complexe. A doua constatare este aceea că există foarte multe instrumente pe care se bazează industria europeană a apărării, care până în prezent nu au fost uh, folosite sau au fost folosite prea puțin. Și în ciuda existenței acestor instrumente, europenii europenilor le vine foarte greu să intre primii și la timp pe noile teatre de operațiuni, de exemplu în Mali. Asta e doar un exemplu. Apoi, o a treia constatare, avem nevoie de dezvoltarea unei uh, uh, strategii autonome europene, pentru că depindem prea mult de actor major, cum, este, uh, cum sunt Statele Unite, câtă vreme noi înșine avem interesele proprii în materie de securitate. În contextul în, acesta este contextul în care a fost gândită și lansată această inițiativă europeană, obiectivul său ultim fiind acela de a accelera uh, cooperarea între noi uh, pentru a anticipa crizele viitoare și nu pentru a fi doar cei care le suportă pasiv. Vrem așadar să consolidăm cultura strategică comună a statelor europene cu uh, o voință manifestă de a dezvolta relațiile externe. De rechercher initialement l'exclusivité. E important să punem accentul pe exclusivitate pentru a ne extinde progresiv în uh, momentul în care această inițiativă strategică comună va fi suficient de bine consolidată. Lucrările acestei inițiative trebuie să ne permită să sporim încrederea și schimburile între țări, ceea ce, în ultimă instanță, va duce la o facilitare a cooperării noastre militare și a angajamentului nostru militar comun, indiferent de cadrul în care se va manifesta acesta. La mai mult de un an de la lansarea oficială a acestei inițiative, toți partenerii din cadrul său și colegii din stânga mea sper că vor depune mărturie în acest sens, spun cu toții că ea are calități fundamentale, flexibilitate, pragmatism și un nivel ridicat de încredere pe care îl generează, pe care o generează între statele membre. Se bucură de din ce în ce mai mult interes în Uniunea Europeană la semnarea acestei inițiative în iunie 2018 nu eram decât nouă, Franța, Portugalia, Spania, Regatul Unii, Germania, țările de jos, Belgia, Estonia și Danemarca. Și apoi am devenit 10 odată cu reuniunea ministerială din noiembrie 2018, cu faptul, al, alătărând unise Finlanda. În septembrie 2020 am devenit 12, odată cu aderarea Suediei și Norvegiei. În curând vom fi 13, poate chiar astăzi, pentru că Italia nu mai era decât desemnată uh, uh, actul pentru a ni se alătura oficial și, cu siguranță, în viitor uh, numărul acesta va crește pentru că din ce în ce mai multe țări și-au manifestat deja interesul. Înainte de a trece la lucrările efective din cadrul acestei inițiative, pentru că apoi să vorbim despre perspectivele de viitor, am să vă vorbesc un pic despre ritmul nostru de lucru, suntem pragmatici și flexibili uh, în această inițiativă. Avem o reuniune la început de ciclu, de obicei în septembrie-octombrie, pentru a da orientările majore ale lucrărilor ce urmează, apoi două reuniuni de stat major la nivel de subșef de operațiuni sau reprezentant delegat. Este vorba de Mm, discu discuții și negocieri de strategie militară și la sfârșit încă o reuniune, a sfârșitul ciclului în, uh, în apropierea verii, verii pentru a face bilanțul activităților și pentru a pregăti următoarea reuniune ministerială. Deci veți înțelege că e vorba de o activitate la nivel militar cu uh, uh, lucrări uh, tematice și geografice pe grupuri de lucru. Fiecare țară poate propune grupuri de lucru cu câți membri sunt necesari, fiecare stat se poate alătura când dorește. Singura condiție fiind aceea că în momentul în care se înființează un grup de lucru, trebuie să se dovedească că el nu suprapune lucrările cu alte foruri de la nivelul NATO sau uh, Uniunea Europeană. Sunt patru linii de operațiuni orizontale. Mai întâi, anticiparea strategică și schimbul de informații. În al doilea rând, dezvoltarea unor scenarii și planificarea la rece. Al treilea rând, sprijinul pentru operațiuni și al patrulea, uh, feedback-ul pentru ultimul pilon. Avem 8 grupuri de travail. Avem astăzi 8 grupuri de lucru în funcție, 4 geografice, grupul de lucru SEL, Caraibe, Marea Baltică și Oceanul Indian. 4 grupuri de lucru tematice, proiecția de putere, dimensiunea militară a terorismului, influențe, externe în Africa și grupul de lucru privind aspectele legislative. Aceste grupuri de lucru se întrunesc de câte ori este nevoie în baza principiului subsidiarității. Fără a intra în detalii, am să vă ofer o prezentare, o descriere rapidă a activității acestor grupuri. În ce privește grupul Sahel, acesta se ocupă de, probleme, de problemele de angajament militar și deficiențe în Sahel prin intermediul operațiunilor naționale, cum ar fi Barkel din Franța, sau prin alte intervenții, cum ar fi cele din Mali, uh, intervenții unilaterale, cele legate de uh, înarmare, muniție și așa mai departe. Grupul de lucru privind Caraibele se bazează pe uh, lucrările care s-au desfășurat odată în urma uraganului Irma. Uh, este vorba de un angajament în caz de catastrofe naturale, iar lucrările actorilor operaționali cu implicarea mijlocelor de care dispunem presupune partajarea de documente juridice regionale pentru a veni sprijin, într-un sprijin de mai eficient în momentul desfășurării forțelor. Grupul de lucru Baltic vizează prezența uh, în regiune, regiunii în grupurile, în forurile internaționale pentru a ne consolida influențele pentru cât, pentru cât privește Oceanul Indian, este vorba de caracterizarea fluxurilor strategice pentru Europa și scenariile de criză posibile, de schimb de informații, de activități în comun, de colaborare cu actorii emergenți și de a încerca să facem față provocărilor viitoare. Cât privește proiecțiile, grupul de lucru privind proiecția puterii, actori strategici în caz de situații de provocări strategice în Europa. Ne bazăm pe uh, operațiunile Hamilton din Siria, uh, tipuri de operațiuni care ar putea să fie reproduse la nevoie. Apoi, uh, grupul de lucru privind dimensiunea militară a terorismului, e vorba aici de un seminar anual pentru combaterea terorismului, uh, Prima, primul, acest, primul seminar de acest fel va avea loc pe 15 noiembrie la Paris. Apoi, în ce privește grupul pentru Africa, acesta se bazează pe actorii non-europeni pentru a-și coordona mai bine reacția uh, la nivel european statele membre în Africa. Apoi, grupul de lucru privind aspectele juridice, un grup orizontal, acesta se va întruni de câte ori va fi nevoie, nevoie în caz de necesitate de a uh, oferi expertiza sa celorlalte grupuri sau în caz de nevoi proprii. Iată, deci, e vorba de mm, teme de interes strategic pentru europeni, în prezent parțial tratate sau chiar neabordate deloc cele pe care le ia în, în discuție acest for. Cum a evoluat, deci, această inițiativă europeană pentru intervenție, poate vă întrebați, și cum vedem noi această inițiativă peste câțiva ani. Cât privește amplarea sa, pentru noi obiectivul nu este desigur acela de a ne pripi, nu, consolidarea inițiativă trebuie să fie uh, prioritară în fața extinderii sale, criteriile pentru ader, uh, noile state care vor adera vor fi extrem de stricte, ele trebuie să fie membre fie ale Uniunii Europene, fie ale NATO, să aibă uh, capacități militare și să, să fie avut desfășurări operaționale în afara Uniunii Europene. Trebuie să se facă aderarea cu consensul ministrilor apărării, implicați în această ale state, ai statelor membre implicate în această inițiativă. Cât privește crizele viitoare, într-un context strategic destul de cert, pe care îl cunoaștem foarte bine, trebuie să avem în vedere multiplicitatea scenariilor în cazul implicărilor militare din afara Uniunii Europene. Pe de-o parte, să fim primii care intrăm în teatrele de operațiuni, după ce obținem unda verde politică, să ne accelerăm cunoștințele politice și mizele militare, prin colaborare cu uh, forurile multilaterale pentru a avea toate cărțile în mână, așa încât să știm cum și când uh, uh, intervenim, dacă acționăm ad hoc sau nu în cadrul acestui grup. Cât privește condițiile extreme, dar unde caracterul de urgență devine primordial, Uniunea, ă, ă, ă, această inițiativă trebuie să coordoneze mai bine sprijinul, cum ar fi în cazul evacuării resortisanților europeni sau în cazul asistenței care trebuie oferite, cu colaborarea partenerilor, cum s-a întâmplat în urma uraganului Irma. Pentru încheiere, aș spune că mobilizarea noastră în jurul unei inițiative, cum este inițiativa europeană pentru intervenție, este o acțiune comună, nu putem, ori recunoașterea faptului că nu putem acționa de unii singuri sau fragmentat la nivel european, facem, avem în față amenințări care nu fac distinție între statele europene, ehm, numărul mare de uh, priorități strategice ale Uniunii Europene ne determină să avem noi înșine propriile noastre acțiuni uh, Uh, în interesul uh, european și facem acest lucru prin această inițiativă și acum vă stau la dispoziție pentru orice întrebări. Mulțumesc, domnule general, și dau acum cuvântul brigadierului Matt Pearson. Uh, thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte. E o plăcere deosebită să vorbesc aici alături de colegi și de dumneavoastră despre acest subiect. În ce privește uh, poziția Regatului Unit uh, uh, vis-a-vis -vis de această inițiativă de intervenție europeană. Uh, Regatul Unit, această problemă este încă în curs de deliberare legislativă, deci tot ce spune aici este cu caracter provizoriu. Progresul însă este unul bun și fără îndoială trebuie să fii pregătit pentru orice operațiune viitoare și cu cât suntem mai bine pregătiți, cu cât avem mai multe inițiative proactive, um, cu cât avem mai multe discuții constructive, cu atât mai pregătiți vom fi în timp de criză să intervenim atunci când este necesar. Deci progresul este bun și Am, am înțeles că uh, uh, un, următoarele discuții deocamdată au fost amânate pe această temă, dar să știți că în teren situația evoluează cu aceeași viteză. Există mai multe grupuri tematice și mai multe <clears throat> grupuri regionale. Franța și Regatul Unit sunt singurele țări care fac parte din toate aceste grupuri. Deci luăm lucrurile în serios. Ehm, evident că de la Națiunile Unite prin la, eh, la NATO și UE, toată lumea este interesată de situația de securitate din zonă. Atunci când a fost lansată această inițiativă, Regatul Unit s-a alăturat din prima clipă și am respectat progresul care a fost eh, realizat de atunci încoace. Mi-am notat complementaritate, sinergie, uh, Uh, alte, alte cuvinte, că evident uh, împreună putem uh, obține o performanță mult mai bună. Este mult mai ușor să, să faci ceva împreună când te-ai mai întâlnit înainte și când ai pregătit deja diferite acțiuni. Există mai multe formuri pentru Regatul Unit, uh, uh, NATO este punctul de ferință uh, absolut în vis-a-vis -vis de apărare și tocmai exercițiile noastre comune NATO sunt un element atât de comunicare către exterior a capacităților noastre, cât și de desuasiune și cred că pentru Regatul Unit, cât și pentru celelalte 28 de state membre ale NATO, aceste exerciții sunt foarte importante, dar și colaborare în diferite formuri. Iar ce privește sinergia, există o serie de inițiative, cum este intervenția europeană, uh, uh, inițiativa europeană pentru intervenție. Este de asemenea foarte important ca aceste foruri să nu fie extrem de prescriptive deci dacă un forum de colaborare, un for de colaborare este limitat prin, la, la anumite cerințe politice care, prin care se selectează practic membrii participanți, atunci ne, ne, limit, ne autolimităm și de fapt vrem o abordare cât se poate de pragmatică pentru ca forțele noastre să fie pregătite să intervină. În ce privește transparența acum, Cred că lucrurile au mai fost discutate. Ehm, s-a, vorbit mult despre caracterul de for sau de grup de lucru a acestei inițiative. Ehm, pentru Regatul Unit, acest for eh, este unul excepțional de util eh, și este de fapt mai mult decât un for de colaborare. Ehm, sigur că nu avem, uh, nu avem uh, forțe operaționale care uh, stau sub comanda acestui for, nu avem un batalion european sau o forță comună de expediție. Noi suntem limitați de resursele pe care le avem, forțele noastre combatante sunt limitate, trebuie să exerseze și uh, să se pregătească împreună, pentru că altminteri nu vom avea capacitățile de descurajare militare pe care ni le dorim. Credem că această inițiativă europeană de intervenție este totuși o soluție bună. Nu cred că nu cred că trebuie să ne temem că utilitatea acestui uh, for va fi, va fi uh, abuzată sau că se va uh, dilua prea mult. Noi trebuie să reacționăm la evenimente reale din lumea mare care se întâmplă. La Paris, centrul de doctrină și strategie militară și de apărare colaborează strâns cu uh, partenerii din Regatul Unit și din Germania, încercând să realizeze scenarii, uh, strategii de intervenții și um, împărtășim informații înainte să le publicăm pentru a avea o poziție concertată. Există și um, organisme similare în Statele Unite cu participare multilaterală. MCDC, un, o, un for de dezvoltare a capacităților operaționale din Statele Unite, lucrează pe baze similare. Deci există până la urmă o, un număr mare de foruri care uh, încearcă să analizeze scenarii, încearcă să uh, răspândească uh, exemple de bune practici și acestora li se alătură și inițiativa de intervenție europeană. Credem în utilitatea acestei inițiative și suntem gata să colaborăm cu, eh, cu Inițiativa Europeană de, pentru Intervenție și cu alte foruri uh, în acest sens. Mulțumesc! General Vin. Mulțumesc, care cuvântul domnul general Vin. <clears throat> Meine Damen und Herren Abgeordneten. Doamnă președinte, domnilor și domnilor deputați, eh, mă numesc Wolfgang Glin, sunt reprezentantul militar adjunct în pe lângă Uniunea Europeană și uh, NATO. Mă bucur că pot să fiu alături de dumneavoastră. Deci uh, sunt uh, practic în lipsa șeful meu de stat major, principalul reprezentant militar pe lângă UE și NATO. Mă bucur că sunt alături și stau chiar lângă unul din fondatorii acestei inițiative. Noi, Germania, suntem Ă, împreună cu această inițiativă încă din prima clipă, clipă, pentru că ă, considerăm că tot ceea ce consolidează politica externă și de securitate europeană este și în interesul Germaniei. Este un for foarte bun pentru ă, a schimba informații, pentru a ne coordona și pentru a crea rețele de colaborare pentru a le promova, așa cum a spus și colegul meu britanic. De asemenea, ne concentrăm, ne concentrăm și pe inițiativele pe care le-am lansat mai devreme, uh, care au o dimensiune ceva mai puțin operațională, dar care încearcă să exploateze uh, posibilitățile conferite de structurile existente. Nu ne conturăm uh, într-o poziție împotrivă, orientat împotriva NATO sau Uniunii Europene. Nu, vrem, vrem să mergem mai departe uh, discutând uh, problemele din toate uh, perspectivele. Acest for nu trebuie să fie un for exclusiv. Vrem ca uh, multe alte state să poată participa la el. Ne bucură foarte mult că acest for și-a extins uh, uh, s-a extins prin adăugarea mai multor state membre și sperăm că în spiritul colaborării dintre statele membre vom putea să progresăm în uh, deliberările noastre. Fără să uh, mai zăvăvesc prea mult uh, la această inițiativă, spun doar că suntem interesați să consolidăm poziția Uniunii Europene, inclusiv în materie de, de militar și de apărare. Credem că acest uh, for este un for de susținere reciprocă și nu de expunerea unor puncte contradictorii. Din punct de vedere al Germaniei, trebuie să spun foarte clar, când vine vorba de apărarea Europei în fața unui agresor uh, egal, da? și uh, colegul estonian cu siguranță că îl va putea numi ceva mai concret, pentru Germania este foarte important să colaborăm în forul cum este acesta. Mulțumesc! Merci. Vă mulțumesc. Domnul colonel Recand are cuvântul. Good morning, everybody. I'm Colonel Recand and I'm... Sunt colonel Recan, atașat uh, militar uh, pentru Franța, Belgia, Spania și ofițer de, ofițer de legătură pentru uh, sediul central la NATO în materie operațională. S-a spus deja foarte mult despre inițiativa europeană de intervenție și nu vreau să repet foarte mult din cele spuse până acum. Pentru Estonia însă, această inițiativă este un form, un form, un cadru de cooperare foarte important uh, al statelor membre uh, doritoare să se pregătească pentru uh, reacții rapide la amenințări concrete coordonarea activităților în cadrul forului eh, nostru au, are ca și eh, scop a, dezvoltarea unor capacități de reacție eh, comună la amenințări concrete din exterior. Este un for în care putem discuta liber și deschis toate chestiunile în cauză. Nu avem limitări politice în a discuta aceste teme pentru Estonia, uh, uh, dimensiunea europeană a apărării uh, oarecum se suprapune cu, cu dimensiunea NATO. Estonia participă la două grupuri de lucru, odată în grupul de lucru pentru securitatea în zona Baltică, dar participăm și la un grup de lucru la nivel înalt. Anul trecut am lansat operațiuni uh, uh, comune în zona Sahel, care uh, ne conferă o platformă foarte bună de, de colaborare și de împărtășire a ideilor. Eu care sunt uh, însărcinat să mă ocup de această inițiativă europeană pentru intervenție la nivel practic, nu neapărat politic, pot să spun că Uh, această inițiativă va avea un uh, viitor foarte, foarte bun. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Uh, je voudrais maintenant savoir... Mulțumesc foarte mult. Acum aș dori să știu dacă dorește cineva să ia cuvântul, să le pune vreo întrebare invitaților noștri. Doamna Bonfrisco. Monsieur Peters. Domnul Peters? Da. Doamnă președinte, stimați generali, vă mulțumesc pentru toate aceste informații. În mod clar, această inițiativă a Franței este foarte utilă în așa fel încât apărarea europeană să capete mai multă robustețe. Sunt foarte multe țări, după cum ați spus și dumneavoastră, care sunt deja membre din, în această inițiativă. Întrebarea mea ar fi următoarea. Bineînțeles, este o inițiativă foarte bună, dar pe de altă parte avem PESCO, o inițiativă înființată în baza articolului 24.6 din TFOE. Și care este relația acum între PESCO și inițiativa dumneavoastră? Asta este întrebarea. Pentru mine sunt anumite semne de întrebare – sunt uh, membri ai PES, care nu sunt membri PESCO, dar sunt membri în această inițiativă. de Danemarca și Regatul Unit nu sunt membri în PESCO, dar sunt membri în E2I. Este un pic ciudat, trebuie să recunosc. În al doilea rând, întrebarea care se pune ar fi următoarea. Oare nu este o idee bună să uh, fuzionăm cele două inițiative la un moment dat, PESCO și E2I, tocmai pentru că avem nevoie de apărare europeană, avem nevoie de o politică mai puternică decât în trecut. Dacă avem diverse inițiative separate, atunci Europa este mai slabă, în opinia mea. Și acum a treia chestiune, bineînțeles v-ați referit la NATO, și știu că această inițiativă a dumneavoastră nu are scopul de a slăbi NATO, ci de a da un semnal foarte clar către NATO acum că statele Europei uh, sunt foarte implicate în uh, acest domeniu extrem de important. Care este mesajul principal transmis de Europa uh, și care sunt instrumentele prin care transmiteți aceste mesaje? Vă mulțumesc! Mulțumesc! Vă vom lua o serie de întrebări și apoi vă las să răspundeți. Domnul Austreviciu, să are cuvântul din partea lui Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc tuturor invitațiilor pentru informațiile pe care le-ați prezentat. Cred că vin la momentul oportun. Este o discuție foarte bună. Informațiile sunt noi și interesante. Ați menționat de foarte multe ori cuvintele complementaritate și sinergie. În acest sens, care este relația dintre forțele de intervenție ale acestui grup și grupul de luptă al Uniunii Europene? Aceasta, din urmă, a fost o inițiativă foarte um, de lungă durată a Uniunii Europene. Deci, în ce măsură va completa sau va înlocui acest grup de luptă al Uniunii Europene, care la urma urmei poate că nici nu va vedea lumina zilei, cu toate că noi ne așteptam să fie o realitate. Nu-mi doresc ca Regatul Unit să părăsească Uniunea Europeană, dar în cazul în care se realizează Brexitul, oare ar fi o posibilitate ca țările partenere să participe ca membrii de plini în această inițiativă, în această forță pe viitor? Sau, practic, vom invita pe cineva din afara Uniunii Europene, dacă au dorința și capacitatea de a furniza resursele necesare și de a acționa în acest domeniu. Parteneriatul este un lucru foarte prețuit în această cooperare. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Atunci am să vă dau cuvântul acelora dintre dumneavoastră care doresc să răspundă. Vă puteți lega de întrebările la care doriți dumneavoastră să răspundeți, în așa fel încât să evitați repetițiile. Vă mulțumesc tuturor pentru întrebările foarte pertinente. În ceea ce privește PESCO, în domeniul militar se vorbește despre interoperabilitate. Pe teren despre asta este vorba. Interoperabilitatea se furnizează prin pregătire foarte bună, prin exerciții, prin antrenamente, dar și prin schimburi de informații, prin bune practici, prin doctrină și E2I Tocmai acest domeniu abordează doctrina și discuții, discuții despre sprijinirea unor operațiuni în care este important să știi cum trebuie să procedezi. Și noi, ca forum, asta furnizăm. Interoperabilitatea necesită să ai cât mai puține bariere posibil, să ai cât mai puține uh, probleme în momentul în care trebuie să faci ceva, cât mai puține lucruri care să te țină înapoi. Dacă o organizație este foarte prescriptivă, are foarte multe reguli, îi exclude pe alții, atunci acest lucru reprezintă o limitare la adresa interoperabilității, iar noi ne dorim mai multă interoperabilitate prin conceptele, prin capacitățile, uh, prin echipamentele pe care le analizăm, toate aceste lucruri, prin formare, prin antrenamente, toate lucrurile pe care le facem de teren, au drept scop, scop final interoperabilitatea. Dacă, dacă scopul PESCO este acela de a crea o paradigmă europeană, Regatul Unit în trecut a spus deja că PESCO ar trebui să vizeze interoperabilitatea. Pentru că noi aici ne, operim, ne uh, ocupăm de securitate. Aici pragmatismul este mai important decât principiile. Dacă vine vreun război, nu o să ne, mulțumească, n-o să ne mulțumească nimeni că am stat legați la mâini cu regulamente când am avut o treabă de făcut. Deci dacă se poate extinde la parteneri, atunci este foarte bine. Iar în ceea ce privește grupul de luptă, Battle, grupul european, o întrebare foarte bună, într-adevăr, la ora actuală, Regatul Unit a participat ca stat cadru și a furnizat forțe efective um, acestui grup de luptă european. La ora actuală, în acest grup de luptă fac parte anumite state care nu fac parte în uh, Uniunea Europeană, dar care pot uh, furniza efective. Pe viitor se poate face acest lucru, există precedentul ca state care nu sunt membre ale Uniunii Europene să poată participa la acest grup. Sper că v-am răspuns la întrebare, vă mulțumesc. Domn- domnul Fusard, mulțumesc foarte mult. În completarea celor spuse de colegul meu din uh, Marea Britanie, la prima întrebare, domnul Peters, cred că v-ați răspuns singur când ați spus că Danemarca are opt-out pentru PESCO și uh, Regatul Unit în curând va trece prin Brexit, dar uh, Regatul Unit rămâne un partener important. Poate că va fi mai greu ca acesta să lucreze în cadrul PESCO, dar măcar rămâne în E2I. Regatul Unit este absolut indispensabil în aceste inițiative, la fel ca Danemarca. Asta ar fi prima întrebare dorim să implicăm țările care se par cele mai importante. În al doilea rând, a spus o întrebare mai fundamentală. Cele două instrumente nu, nu, au, nu fac același lucru. Atât comună de securitate, cât și cel concept, într-adevăr, au anumite elemente în comun, dar în mod esențial sunt diferite. Avem un grup limitat care are deja o cultură strategică în comun, destul de dezvoltată. A fost un criteriu de selecție. După cum a spus și colegul meu, colegul meu britanic, există o rigiditate vis-a-vis -vis de consens. Însă noi considerăm că este mai bine să dezvoltăm această cultură strategică comună în interesul Uniunii Europene și în interesul NATO iar acest lucru se poate face și în afara instituțiilor. Această cultură strategică comună o construim prin intermediul spiritului operațional. Noi folosim conceptul de horizon scanning. Ne pregătim uh, planificare pe anumit subiect, pentru care poate că anumite state membre nu au anumite autorizații. Deci, prin această colaborare putem să, opera, să operăm mai bine. În ceea ce privește battle grupul european, să nu uităm care este spiritul acestei inițiative. E2I este un forum, nu este o forță. E2 este un forum, deci sper că are acest efect cândva pe viitor ca Battle Grupul European, grupul european să fie utilizat mai bine, tocmai pentru că în forumul pe care îl organizăm noi s-a dezvoltat o cultură strategică mai bună, comună, care ulterior se va fi tradus în măsuri de luat pe teren în Battle Grupul European. Mulțumesc! Domnul Vin. Vă mulțumesc pentru întrebări. Ați atins uh, tocmai uh, problemele uh, care preocupă și deputații din Bundestag, din Parlamentul German, adică dacă creăm aici o structură dublă, o, duplicare de eforturi, o concurență pentru NATO, nici de cum în uh, Comisia pentru Afaceri uh, Militare și de Apărare uh, al Consiliului Europei, Uniunii Europene, ne întâlnim săptămânal. Dar faptul că uh, șefii state de stat major din armatele uh, europene se pun de acord înaintea acestor uh, ședințe și vin, vin la, la, la Consiliu Uh, sau, sau, sau NATO cu o poziție concertată este un mare, mare avantaj. Uh, deci este de, uh, de mare avantaj să ai un for care, în care se pot pune cap la cap aceste probleme înainte ca ele să fie decise politic. Știți foarte bine că intervenția unui, unui corp de batalioane europene nu a uh, nu a uh, eșuat până acum din motive politice sau din lipsa unei voințe politice, ci prin, din cauza lipsei de interoperabilitate. Sigur că Ehm, prin această inițiativă, așa spun criticii în Germania, cre- am cre- eh, se teme lumea că am crea o armată europeană care ar urma să fie e, eh, trimisă în diferite teatre de operațiuni în afara Europei pentru a cuceri lumea. Nu asta ne dorim și nici eh, nu ar fi în interesul nostru. Am uitat să menționez un lucru care mă interesează. Marea Neagră de ce a fost exclus acest teatru al Mării Negre din um, abordarea dumneavoastră regională? Aveți ceva de spus despre Marea Neagră? Dar, practic, este un subiect uh, care este tratat la nivelul NATO. Cum am spus și în introducere, noi am încercat să alegem anumite grupuri de lucru care uh, creează cât mai puține suprapuneri cu eforturile NATO sau UE. Deci Marea Neagră, în mod clar, este un subiect care este deja abordat la nivelul NATO, deci nu trebuia să mai facem și noi lucruri acolo. Merci vous. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă nu mai sunt alte întrebări, aș dori să le mulțumesc invitațiilor noștri pentru faptul că au venit și ne-au ținut aceste prezentări în această dimineață.